Domnule președinte, stimați membri, salut cu căldură angajamentul politic și efortul susținut al Parlamentului, al comisiilor susținute și mai ales, bineînțeles, al raportoarei doamna Lope Fontanie pentru adoptarea rapidă a raportului Parlamentului European. Ați făcut tot ce vă stă în putință pentru a progresa cu acest dosar legislativ în mandatul actual al Parlamentului. Și Mă bucură faptul că Parlamentul împărtășește în mare măsură obiectivele Comisiei pentru Fondul Social European Plus, un fond integrat cu un buget considerabil menit să pună în aplicare obiectivul pilonului social european, având de asemenea o legătură cu semestrul european. Un fond cu o gestiune mai simplă și mai flexibilă. Acest lucru va permite crearea unei valori adăugate suplimentare pentru utilizatori, cetățenii, prin modernizarea și îmbunătățirea pieței muncii, oferind îngrijiri medicale, sprijin țintit pentru aceia care au cel mai mult nevoie de acestea, amplificând pe ansamblu dimensiunea socială a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, Fondul Social European Plus își va aduce aportul la Europa mai socială. Parlamentul a venit cu multe amendamente, salut o parte dintre acestea pentru că contribuie la clarificarea și lămurirea textului. Există însă alte amendamente unde avem reține. Când vine vorba de cerințele pentru concentrarea tematică, alocarea specifică a unor uh, segmente ale bugetului vizează principalele propuneri ale Parlamentului. Dați-mi să scot în evidență faptul că, după părerea noastră, prealocarea anvelopelor naționale FSE Plus, dincolo de propunerea noastră, ar reduce în mod semnificativ flexibilitatea fondului. Asta ar însemna ca statele membre care răspund la nevoile sociale în permanentă schimbare, lucru care știm se întâmplă în realitate, nu ar putea răspunde în mod corespunzător la problemele cu care se confruntă statele membre identificate în semestrul european. În ce privește propunerile de amendamente legate de uh, inovarea socială și ocuparea forței de muncă, propunerea noastră încearcă să aducă această dimensiune mai aproape de FSE. Am constatat cu mulțumire faptul că Parlamentul sprijină fuzionarea acestor două fonduri, fonduri. dar dați-mi voie să scot în evidență încă o dată necesitatea de flexibilitate. Reintroducerea unor procentaje fixe ar diminua această flexibilitate îngreunând din nou posibilitatea de a răspunde la noi provocări. Nu în ultimul rând, Parlamentul, mai ales Comisia Envi, au propus amendamente importante dimensiunii de sănătate din Fondul Social European Plus. Știu că multe din aceste propuneri reflectă dorința ca programul pentru sănătate să rămână un instrument separat, așa cum e în ziua de astăzi. Respectând părerea Parlamentului, Comisia are convingerea că o coordonare mai bună și consecvență vor permite maximizarea inițiativelor din domeniul sănătății, venind în ajutorul uh, factorilor de decizie politică și celor care lucrează în sectorul sănătății. Nu vom uh, conserva doar o dimensiune specifică de sănătate, vom continua să sprijinim politicile publice de sănătate menite să asigure protecția la înalt nivel a sănătății. În același timp, ne vom asigura că, oriunde este relevant, sunt abordate acele aspecte ce țin de sănătate din toate perspectivele spectrului social. Doamnelor și domnilor, aștept acum cu mare interes dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Trecem acum la dezbatere. Înainte de toate, pentru Comisia pentru buget, doamna Glonec. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Regulamentul acesta vine cu instrumente juste, echitabile, eficiente pentru Europa socială pe care noi, socialiștii și democrați o dorim de foarte mulți ani. Raportul și Comisia Buget au susținut acest raport foarte bun, dar vreau să subliniez trei priorități. Pe fond, în primul, revalorizarea unui fond destinat populației populației foarte defavorizate, lupta împotriva șomajului și garanția pentru copii care a fost integrate, susținerea pentru băncile alimentare. Sunt importante ONG-urile care se ocupă de, acest, de combaterea privării de alimente și echilibrul indispensabil între fonduri care, fondurile care au fuzionat, dar există și flexibilitate pentru aceste trei puncturi esențiale a fost nevoie să ne batem la Comisia uh, Ocuparea Forței de Muncă. Îi mulțumesc colegului Brando Benife care a dus această luptă în ciuda rezistenței și a opoziției uneori a forțelor politice care ar dori să ne facă să credem că sunt progresiste. Vreau să spun acest lucru. Fondul acesta se va integra, iar acum la Consiliul trebuie să fie arbitru astfel încât să ajungă la cât mai mulți. Mulțumesc! Putem să trecem acum să terminăm după ora 23. Domnul Gheorghe Pirinski pentru Comisia de Control Bugetar. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Comisia noastră consideră că sub gestiune colectivă acest fond va îndeplini obiectivele statuate și va contribui la atingerea obiectivelor politice în direcția unei Europe mai sociale, care să pună într-adevăr în aplicare pilonul drepturilor sociale statuat în același regulament. <clears throat> în conformitate cu acest obiectiv, FSE Plus ar trebui să sprijine o serie de obiective specifice, primul fiind îmbunătățirea accesului la locuri de muncă de calitate, durabile, cu respectarea legislației europene a muncii și a drepturilor tuturor celor care caută un loc de muncă, în special a tinerilor care caută un loc de muncă, promovând în același timp autoangajarea și economia socială. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult. Urmează doamna Breso. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi. Și eu am să mă limitez doar la câteva observații punctuale privind raportul pe care l-am redactat uh, la Comisia noastră pentru politici regionale. Aș vrea să văd în evidență faptul că, raportat la textul Comisiei, în textul Parlamentului European se identifică și se recunoaște mai bine rolul cheie al regiunilor și al autorităților de gestiune pentru ca în acest fel să se îndeplinească obiectivele stabilite în, propune și, în propunere și să se asigure o coordonare mai bună între politica regională și obiectivele acestui fond. Salut intenția Comisiei de a simplifica cadrul normativ. Cred că sinergiile de coordonare între fondul social și celelalte fonduri reprezintă un factor de îmbunătățire important. În ultimul rând, propunerea Comisiei creează o legătură între semestrul european și recomandările specifice de țară, cât și investițiile din FSE urmărind însă să se asigure flexibilitate suficientă la nivelul autorităților de gestiune prin identificarea sectoarelor unde sunt necesare investițiile, asigurând în același timp un raport echilibrat între semestrul european și politicile regionale, pentru că președintele o întrerupe pe vorbitoare. Acum are cuvântul doamna Camerevert. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Învățământul este cheia participării sociale. Însă, în continuare, în Uniunea Europeană avem o problemă când vine vorba de echitate, pentru că învățământul depinde enorm de statutul social și de portofelul părinților. Iată de ce și când vine vorba de programul nostru mult iubit Erasmus, e clar că trebuie să-l extindem am reușit să permitem extinderea programului Erasmus con- uh, completându-l cu uh, accesarea Fondului Social European, creând sinergii între cele două. Ar trebui să fie acordate fonduri regiunilor defavorizate pentru că în acest fel să permitem uh, Participarea tinerilor la un proces transfrontalier de învățământ este un progres important pentru că învățământul reprezintă o cale importantă pentru um, ruperea cercului vicios al sărăciei. Un tânăr doar așa poate fi um, poate avea succes în uh, cadrul profesional, dobândind experiență în străinătate. Sper ca statele membre să profite de această posibilitate și să pună sus pe ordinea de zi aspectul învățământului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori încă o dată să vă rog să respectați timpul alocat. mi am dat seama că reprezentanții socialdemocraților sunt cei care depășesc cel mai adesea timpul alocat. Are acum cuvântul domnul Cristogonos pentru Comisia Juri, însă nu îl văd în sală. Dacă nu, doamna Soraya Post. Comisii Volnoști Obywatelskich pentru Comisia Libe. Doamna comisar, scopul nostru la Comisia Libe a fost să ne asigurăm că acest uh, fond uh, devine un instrument care protejează și capacitează pe oameni. Vrem ca viitoarele proiecte să fie inclusive și nediscriminatorii ca să permite perspective de viață mai bune pentru toată lumea în Uniunea Europeană, ca prin fondul acesta să nu mai avem discriminare și excluziune și să arătăm că ținem cont de cele spuse în tratate. Vrem să ne asigurăm că astfel, cu ajutorul acestui fond, societatea noastră va deveni o societate durabilă. Pentru că ne-am angajat la acest lucru când am semnat Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă. Vreau să-mi exprim gratitudinea față de raportor, doamna Lope Fontanie, de asemenea și pentru Brando Benifei, pentru cooperarea excepțională în timpul reuniunilor raportorilor din umbră. Am respectat timpul. Așa este, mulțumesc foarte mult. Uh, ați fost exact la timp. Și acum, pentru Comisia FEM, doamna Kozlovska Raievici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule, doamnă comisar, membri ai Parlamentului European. În primul rând, dați-mi voie să o felicit pe raportoare și pe raportori din umbră. Fondul Social European vizează eradicarea sărăciei, promovarea mobilității și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le cunoaștem foarte bine. În Comisia FEM, noi am propus o serie de amendamente menite a reduce disparitățile între bărbați și femei în acest raport. Aceleași probleme au cauze diferite pentru bărbați și femei. Inactivitatea profesională pentru femei adesea ține de obligația de îngrijire a copiilor sau a vârnicilor. Bărbații, în schimb, nu merg la muncă din motive de sănătate. Pentru a reduce aceste eh, discrepanțe, trebuie să asigurăm eh, programe de îngrijire a copiilor, chiar la domiciliu, <clears throat> iar pentru bărbați, eh, programe de îmbunătățire a stării de sănătate cu caracter preventiv doresc de asemenea fonduri suplimentare pe viitor pentru combaterea discriminării, pentru ca drepturile femeilor să fie mai bine garantate. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, doar socialiștii își depăsesc timpul. Vă rog, uitați-vă la ceas. Spune domnul președinte, din partea PP, domnul Casa. Mulțumesc. Uniunea Europeană ar trebui să fie o uniune socială unde se iau măsuri concrete când vine vorba de aspecte sociale, ar trebui să venim cu mai multe soluții la un, nivelul Uniunii, Uniunii Europene la adresa provocărilor sociale și Fondul Social European firește și aduce contribuția. Eu însă cred că ar trebui să fie consolidat. Propunerile noastre ar trebui întotdeauna să țină cont de nevoile societății, mai ales atunci când aceleași poziții și propuneri afectează locurile de muncă și carierele cetățenilor europeni. Noul uh, Fond Social European va investi în cetățenii europeni, e menit să îi ajute pe europeni să-și găsească un loc de muncă, să vină în ajutorul angajatorilor și să promoveze investițiile în sectorul învățământului. Acest fond îi va permite Europei să devină mai competitivă fără a-și uita conștiința socială. Noul FSM urmărește să construiască pe succesele pe care le-am înregistrat deja, reunind patru fonduri sub o singură umbrelă, sporind în acest fel eficacitatea și sinergiile dintre aceste programe. Cred că coeziunea socială va spori, justiția socială ne va face mai competitivi, vom face toate acestea în măsura posibilului, colaborând în sectorul social, așa cum am făcut de altfel în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, pentru de are cuvântul domnul Benifei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc colegei uh, Lope Fontanie pentru excelenta colaborare. Noul FSA are următoarea sarcină să transforme în mod credibil pilonul drepturilor sociale în resurse concrete care pot fi folosite de cetățeni în viața lor de zi cu zi. Din acest motiv, uh, sunt mândru că, prin amendamentele mele, am putut consolida textul Comisiei Europene cu îmbunătățiri când vine vorba de ocuparea forței de muncă, uh, învățământul, combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Garanțiile pentru tineri vor fi sporite, cât și fondurile pentru noile competențe sociale, ca să nu mai vorbim de fondurile alocate incluziunii sociale și persoanelor celor mai defavorizate. Am pus, uh, de asemenea, în centru acestui proiect persoanele cu dezabilitate dezabilități pentru a permite accesul lor la învățământ și la, la încuparea forței de muncă. Noul FSE va putea încuraja de asemenea sprijinul complementar pentru venitul minim așa cum ni s-a cerut de mult timp, am permis accesul direct al autorităților locale și al organizațiilor din sectorul terțiar pentru a finanța programe de integrare la nivel social și local. După o luptă de ani bune, am, intro- am introdus un nou program, Garanția pentru Copii, care le va permite multor dintre cei copii care vin dintr-un mediu social defavorizat să aibă acces la servicii de bază, precum asistență sanitară, învățământ, o locuință demnă și îngrijire adecvată. Acum vom începe negocierile cu statele membre conștienți de faptul că textul nostru e ambițios uh, și reflectă rolul Parlamentului European drept prim apărător al drepturilor cetățenilor. Un rol pe care trebuie să-l redescoperim pentru că reflectă uh, încrederea cetățenilor în noi. Mulțumesc foarte mult! Ați fost deosebit de dinamic în intervenția dumneavoastră. Acum, domnul Hoc. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Acest uh, FS Plus întărește Europa socială, întărește infrastructura socială și în același timp stimulează capitalul uman, ajutând angajații să facă față unor fenomene cum ar fi digitalizarea, globalizarea, noile tehnologii și asigură o tranziție către creșterea economică inteligentă. <clears throat> E vorba de un model nou de asistență socială care poate să răspundă la schimbările demografice și la provocările economiei moderne. Cred însă că e nevoie de mai multă claritate atunci când e vorba de investițiile în tânăra generație sau de sprijinirea persoanelor cu dizabilități. De asemenea, când e vorba de sprijinul pentru minoritatea romă sau pentru ONG-uri și pentru micro-întreprinderi. nu trebuie să stânjenim propriile inițiative ale statelor membre, mai ales în materie de cooperare transfrontalieră. Dorim dispoziții coerente și transparente. Mulțumim mult, domnul Selimovic din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră și comisiei pentru că au lucrat foarte bine pe acest dosar. Este cel mai important dosar financiar pentru că se referă la sociunea coeziunea socială și sporește competitivitatea în toată Europa. De luni de zile am, uh, bătut, uh, am dezbătut această chestiune și vrem să ne aliniem la recomandările care vin din semestrul european. Mă bucur că am reușit să facem acest lucru. Ne-am concentrat pe economia socială pentru competențele uh, electronice, pe îngrijirea copiilor și pentru uh, toate celelalte elemente. Vrem să ajungem la o anume flexibilitate în perioada următoare. Vor să aibă mereu crize, ca și în perioada de acum. Deci e nevoie de flexibilitate, pentru că dacă vrem să facem față, avem nevoie de acest instrument. Dar ce am reușit noi cel mai bine și mai bine este să susținem integrarea pe termen lung a migranților în toate țările din Europa. Oamenii aceștia sunt aici, fie că ne place, fie că nu ne place cu oricare ar fi propunerile, oricare ar fi soluția la această problemă. Trebuie să existe totuși capacitatea și banii pentru a putea face tot ce e necesar pentru integrarea migranților în societatea europeană. Și sunt foarte mândru că am reușit să facem acest lucru. Accentuăm nevoia de a asigura ajutoare părinților uh, necăsătoriți, și, de asemenea, să găsim o soluție pentru a asigura accesul la educație. Dosarul acesta nu o să modifice, nu o să facă minuni ca niciun alt dosar, dar va contribui la ideea de a avea o Europa mai puternică în mandatul următor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru verzi, doamna Rainska. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. Un clivaj social tot mai mare este unul din principalele pericole cu care se confruntă Uniunea Europeană la ora actuală. Referendumul referitor la Brexit a scos în evidență că există un grup în Uniunea Europeană, nu doar în Marea Britanie, ci și în alte state membre, care simte că nu sunt abordate problemele sociale cu care se confruntă și acestea trebuie abordate nu părăsind o comunitate de solidaritate, părăsind Uniunea Europeană, ci făcând Uniunea Europeană mult mai echitabilă din punct de vedere social. Fondul Social European este unul din elementele care va permite atingerea acestui obiectiv. Combaterea sărăciei energetice și în uh, ce privește locuințele și combaterea excluziunii sociale. Prin această propunere, Parlamentul European a dovedit că e gata să-și asume această luptă și să combată inegalitatea. Acum însă trebuie să vedem un angajament și din partea Consiliului și a Comisiei, dacă nu vor să pună în pericol viitorul Uniunii Europene în ansamblul său. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul pentru GUE doamna Cuneva. Evharista Pradre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Negocierea fondurilor structurale nu poate să se facă dacă nu ne gândim la faptul că vrem o Europa socială sau nu. Trebuie să ne gândim la următorul cadru financiar multianual și la faptul că se reduc uh, cheltuielile din domeniul social. În epoca noastră în care avem nevoi noi, populația e îmbătrânită, o populație tânără care nu găsește locuri de muncă și din ce în ce mai mulți migranți. Și toate acestea ne afectează pe toți. Europa are nevoie să aibă o față socială, pentru că altfel va fi distrusă de disperare de disperarea injustă a popoarelor europene. Avem nevoie de soluții pentru temele sociale, iar sărăcia trebuie să fie importantă la fel de pentru noi ca și economia. Mulțumesc foarte mult! Ajungem astfel la sfârșitul declarațiilor grupurilor politice și acum vorbitori individuali. Domnul Hetman e gata, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. <clears throat> M-am bucurat să văd această propunere a Comisiei privind noul regulament uh, referitor la FSE. Cred că integrarea unor instrumente la fel complementare ar contribui la eficientizarea acestui Uh, fond și de asemenea se asigură un plus de transparență. Avem acum un obiectiv principal cu 11 obiective secundare axate pe educație, incluziune socială, piața forței de muncă. De asemenea, mă bucur că Parlamentul subliniază rolul regiunilor, pentru că regiunile nu vor fi doar beneficiari sau instituțiile care vor gestiona aceste FZ+, în același timp, regiunile sunt cele mai avizate atunci când e vorba de nevoile cetățenilor. <clears throat> Comisia pentru ocuparea forței de muncă am ajuns, din fericire, la un compromis acceptabil pentru majoritatea grupurilor, uh, grupurilor politice și sper că vom putea negocia cu succes cu Consiliul pentru a asigura adoptare rapidă. Mulțumim, doamna Iongerius. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. <clears throat> <clears throat> Sărăcia, într-adevăr, este o problemă acută. Un copil din patru are astfel de probleme și sunt părinți care știu că de multe ori nu au nicio șansă să mai găsească un loc de muncă sau să poată beneficia de asistență medicală. Mm, iată, noi, socialiștii și democrații, am reușit să includem aceste garanții pentru copii, lucru cu care mă mândresc în mod deosebit și vedem, iată, Parlamentul, într-adevăr, alocă fonduri pentru combaterea nedreptății sociale. Cred că sărăcia în rândul copiilor este o problemă pe care trebuie să ne axăm și raportul noastră va contribui la rezolvarea acestei probleme. Mulțumim foarte mult! <clears throat> Urmează doamna Lopez Bernejo. Mulțumesc. Vreau să spun că apreciez existența acestui fond și faptul că are scopul acesta de a finanța politicile sociale și ocuparea de locuri de muncă. E un instrument bun, dar trebuie să se îmbunătățească, cel puțin în mai multe aspecte. În primul rând, trebuie să aibă o cantitate economică mai mare ne-am vorbit de sărăcia lucrătorilor europeni. Costul soluțiilor sociale și de muncă s-a făcut pe seama lor și este mult mai mare decât înainte. Apoi trebuie ca proiectele prioritare să capete concretețe prin dialogul social. Apoi capacitarea ocuparea tinerilor și așa mai departe. Iar pentru ei trebuie să utilizăm sinergii cu alte fonduri față de EU. Trebuie să raționalizăm și să simplificăm gestionarea acestui fond. Totuși nu este suficient pentru a găsi soluții la problemele structurale ale Uniunii Europene. Dacă nu punem capăt condiționările din semestrul european, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ribeiro are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar, dragi colegi. Sperăm ca Fondul Social European consolidat de Parlamentul European nu va uita de prioritățile pilonului social. Două condiții trebuie luate în calcul. Înainte de toate trebuie să fie vorba de un program simplificat în uh, al doilea rând, trebuie să fie exigent când vine vorba de alocarea fondurilor. Trebuie să răspundă realelor exigențe ale cetățenilor europeni, nu să contribuie la propaganda partidelor. Trebuie depășite așadar barierele sociale și geografice în ce privește alocarea fondului. De asemenea, trebuie susținute întotdeauna acele proiecte care contribuie la dezvoltarea socială. Reamintesc aici garanția pentru tineret, care vrea să sprijine acei tineri care nu beneficiază de instruirea necesară sau nu au un loc de muncă. E foarte important, mai ales, acele, mai ales în zonele rurale, care oferă mai puține posibilități de ocupare a forței de muncă. Și ajung la ultima observație în acest fel. FSE nu trebuie să uite de Europa regiunilor. Prin urmare, una din, unul din obiective este depășirea inegalităților existente între regiuni, oferind răspunsuri diferite la realități diferite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Blinkevičiūtė. Nedarbas, aukštas skurdo lygis, socialinė atskirtis. Mulțumesc foarte mult! Sărăcia este o problemă prioritară pentru toate statele europene, de aceea avem nevoie de Europa socială, de aceea Trebuie să punem în aplicare acest pilon al drepturilor sociale, sprijinind crearea de locuri de muncă, promovând egalitatea între sexe, combătând sărăcia, mai ales sărăcia în rândul copiilor. Pentru aceasta, sigur, e nevoie de finanțare adecvată. Ar trebui să creștem bugetul FSE <clears throat> o treime din SF Plus ar trebui să fie alocată combaterii sărăciei și excluziunii sociale. De aceea, grupul nostru al socialiștilor și democraților cere cel puțin 6 miliarde de euro pentru garanția pentru copii pentru a reduce numărul copiilor afectați de sărăcie la nivelul continentului european. De asemenea, când e vorba de sărăcia în rândul femeilor în vârstă, pensiile femeilor sunt cu 40% mai mici decât pensiile bărbaților. <clears throat> Femeile, de asemenea, trebuie să uh, poată asigura un echilibru între viața privată și cea profesională. Vă mulțumim. Urmează domnul Detien. Micro. Michel. Sorry. Ok. Stimate domnule președinte, stimate doamnă comisar, într-adevăr, doar ce poate fi trăit, ce poate fi înțeles, poate fi și sprijinit pe termen lung și poate fi privit cu ochii buni. FSE finanțează proiecte în toată Europa care face ca Europa să fie mai aproape de cetățeni, mai ales în acele regiuni care, din punct de vedere economic, nu sunt deosebit de dezvoltate. Se pune mereu întrebarea ce primim de la Europa. Fondul Social European oferă aici răspunsul corect și decisiv. Europa investește în oameni formare continuă, siguranță socială și reintegrarea pe piața muncii și în societate sunt sprijinite. Toate acestea sunt finanțate de la Fondul Social European. Schimbările structurale uh, din Europa nu fac ca Europa să lase deoparte oamenii. Putem întrerupe cercul vicios al sărăciei dacă luăm copiii cu noi pe drumul uh, progresului social. În acest fel, uh, le oferim copiilor afectați de sărăcie îngrijiri fundamentale, școlarizare gratuită, manuale gratis și alocații atunci când uh, părinților, uh, de pildă, nu le ajung banii pentru excursiile școlare. Președintele intervine, îmi cer scuze, timpul s-a terminat. Are acum cuvântul doamna Evelyn Regner. Un minut, vă rog. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Avem nevoie de mai mulți bani pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Avem nevoie de acești bani pentru a oferi tinerilor talente, perspective în Europa. Și pentru a le oferi tuturor copilor din Europa o cameră încălzită. Bineînțeles, fiecare copil are dreptul la școală și la hrană. Asta înseamnă că avem nevoie de o garanție pentru copii suficient finanțată, astfel încât fiecare copil din Uniunea Europeană să aibă dreptul la o asigurare medicală gratis, la o locuință decentă și la alimentație adecvată. Asta înseamnă că FSE Plus trebuie uh, să beneficieze de fonduri suplimentare. Fondurile nu trebuie reduse. Avem nevoie pentru că nu e suficient doar să vorbim de ce trebuie făcut și pentru că aici în Uniunea Europeană trebuie să și facem toate acestea. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane, doamne Asloviska. Jedna minută kluczowy w europejskim funduszu społecznym plus jest cel dotyczący poprawy jakości. Mulțumesc. Scopul acestui scop este să îmbunătățească pregătirea pentru piața muncii și eficiența ei. Activitatea fondului trebuie să ofere competențe necesare, cum ar fi competențe digitale, care vor fi foarte importante în următorii câțiva ani. <clears throat> Economia se schimbă, iar Revoluția Industrială a patra face acest lucru necesar. Trebuie ca lucrătorii să fie mai bine calificați și tinerii să intre pe piața muncii. Lucrurile se schimbă foarte repede, de aceea e nevoie de bani care să se gândească, să se îndrepte către aceste modificări. Mulțumesc raportorului pentru, această, pentru acest raport, sunt de acord cu ei, în momentul în care spun că trebuie să ne asigurăm că activitățile și accesul la piața muncii este garantat. Trebuie să susținem și pe cei care sunt propriilor patroni. <clears throat> Avem nevoie de bani din acest fund către cei din domeniul tehnic. Mulțumesc. Un minut, doamna Ward. People, young offenders and the long-term unemployed sunt uh, o serie de categorii, cum ar fi tinerii infractori sau cei neangajați pe termen lung. Ei sunt deosebit de vulnerabili la Brexit pentru că în Marea Britanie nu vor mai ajunge bani din Fondul Social European. O organizație britanică ce reprezintă tinerii din această țară spune că după pierderea acestor banilor din acest fond și din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, uh, se vor pierde în serviciile pentru tineret uh, sume de peste 100 de milioane anual. Tinerii britanici au beneficiat de pe urma acestor fonduri europene, tineri afectați în mod disproporționat de austeritate. De când am avut un guvern conservator în 2010, s-au tăiat fonduri considerabile din uh, serviciile, de la serviciile pentru tineri. <clears throat> Din regiunea mea mi s-a spus că fără acest fond european, sute de tineri vor ajunge să fie complet lipsiți de sprijin, se vor pierde locuri de muncă și mai bine de 2000 de tineri nu o să mai beneficieze de niciun ajutor. Cetățenii din Liverpool au votat să rămână în Uniunea Europeană. Haideți să-i ajutăm. Domnul Notis Marias urmează. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παγκοσμιοποίηση Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vorbim de globalizare și austeritate, această adaptare atât de rapidă a provocat uh, nenumărate pierderi de locuri de muncă. Fondul Social European Plus, prin modificările propuse, poate ajunge într-adevăr la un alt nivel. În primul rând să combată sărăcia în rândul copiilor, care a ajuns la cote alarmante poate sprijini de asemenea și șomerii de lungă durată, dar și tinerii care cer un loc de muncă. În același timp, trebuie să le oferim tinerilor instrumentele necesare de formare și perfecționare pentru a putea trăi în noua lume globalizată. Să nu, ne, să nu uităm și de persoanele cu dezabilități, care și ele au nevoie de sprijin din FSE. Acest sprijin se poate traduce în nenumărate forme. Ne putem gândi aici la sectorul sănătății și la măsuri pentru cumpărarea forței de muncă. Mulțumesc, doamna Pimenta Lopez. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule președinte dincolo de arhitectura și obiectivul său și programele și distribuția financiară toate sunt puse sub semnul întrebării pentru că este subordonat semestrului european. Condiționalitatea dorințelor Comisiei și a acțiunilor cu Invest uh, EU o să aibă un impact pozitiv. În Portugalia noi am înaintat o serie de amendamente. Trebuie să ne gândim la gestiunea partajată, să garantăm utilizarea uh, acestor fonduri pentru serviciile universale, mai ales în domeniul educației și învățământului. Fondul trebuie să fie un instrument care să răspundă la problemele sociale, să creeze locuri de muncă și să aibă strategii de eradicare a sărăciei să crească. Deci, bugetul fondului sunt amendamente care sunt o șansă pentru a-l face mai solid. Mulțumesc! Mulțumesc! 60 de secunde exact. Doamna Șoidrova are cuvântul acum. pane Mulțumesc, domnule președinte. Consider că acest nou regulament uh, va eficientiza utilizarea acestor fonduri, nu o să mai avem suprapuneri între diferitele fonduri europene și vom putea combina diferite obiective. De asemenea, noile reguli în punerea în aplicare vor presupune o povară administrativă redusă. Corelația cu semestrul european este o idee bună, astfel vom putea aloca mai eficient fondurile în direcție obiectivelor prioritare și de asemenea consider că așa vom putea depăși mai ușor discrepanțele socioeconomice între statele membre. Uh, utilizarea fondurilor trebuie să presupună și o marjă de flexibilitate. Acum putem uh, ajusta recursul acestei fonduri în funcție de contextul specific. În Cehia, de exemplu, <clears throat> vom putea finanța grupurile uh, pentru copii și creșele. Mulțumim foarte mult! Doamna Coniecina are cuvântul. Colegine, colegove, dovolte mi podiecovat spravodajce. Dragi colegi, aș dori să îi mulțumesc raportoare. Este un adevăr trist că în societatea europeană există în continuare numeroase provocări sociale. Peste 100 de milioane de persoane se confruntă cu pericolul de a ajunge sub pragul sărăciei. În Republica Ceahă există multe persoane îndatorate, a căror proprietate a fost confiscată. Drept consecință, persoanele îndatorate nu mai cred în justiție. Aceste probleme nu doar uh, nu reprezintă doar un risc pentru condițiile de trai, ci pentru întreaga societate. Iată de ce mă bucur să văd uh, că acest fond va veni în ajutorul oamenilor când vine vorba de ocuparea forței de muncă, sănătate, uh, servicii publice, incluziunea socială. Uniunea Europeană trebuie să nu uite că cea mai bună investiție este investiția în cetățeni și în viața lor. Cetățenii noștri merită aceste condiții pentru a se putea dezvolta. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sefaria, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar. Vreau să o felicit pe doamna Lopez Fontanie pentru activitatea excelentă. Fondul Social European este un element important al coeziunii europene care se confruntă acum cu multe provocări. Populația îmbătrânește, are nevoie de îngrijiri. E o problemă pentru serviciile de sănătate din statele membre care trebuie să aibă o strategie multianuală. Merge dincolo de politică și trebuie să se alăture și politicii locale. Există aici o dimensiune de sănătate în fondul acesta, 430 de milioane de euro din 1,2 miliarde este un fond ambițios pentru a îmbunătăți accesul în timp util la servicii de sănătate durabile, care e vorba de îngrijiri primare, îngrijiri de lungă durată, centre de excelență locale care țin cont de nevoile familiei pentru că niciun cetățean nu trebuie să rămână la marginea drumului. Mulțumesc foarte mult! Ultimul vorbitor de la doamna Ramona Tomci. Europska cu lahko ostane concurent. Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Uniunea Europeană poate rămâne competitivă pe plan mondial doar dacă păstrăm ocuparea forței de muncă la un nivel înalt, dacă asigurăm servicii de uh, asistență medicală și incluziunea socială. Lipsa de corelație între învățământ pe de-o parte și piața forței de muncă pe de altă parte are un efect negativ asupra societății europene. Trebuie să investim în capitalul uman, acest lucru va asigura creșterea socială, propășirea societă- creșterea economică și propășirea societății. Ca raportoare pentru uh, inițiativă umanitară, cred că trebuie să ne aplecăm cu seriozitate asupra problemei tinerilor și să analizăm rata de cofinanțare din partea statelor membre în aceste programe. Mulțumim foarte mult. Uh, doamnă comisar Tyson, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Această dezbatere a scos în evidență și mai mult importanța pe care are Fondul Social European Plus. Contribuția dumneavoastră va reprezenta o bază importantă pentru negocierile interinstituționale. Ca de obicei, Comisia este deschisă la dialog și va fi un intermediar onest. Eu sper și am încredere că sub președinția română Consiliul va face progres în ce privește regulamentul FSE Plus, sperând ca acesta să fie adoptat uh, în 2019 în următoarea, pentru următoarea perioadă de programare. Domnul și domnilor, investițiile în cetățeni ilustrează cel mai bine valorile noastre europene, promovarea egalității, echitatea socială, traducându-le în măsuri concrete menite să protejeze și să ajute cetățenii noștri, angajați și șomeri, femei și bărbați, cetățenii atât născuți în Uniunea Europeană cât și în afara frontierelor acesteia și asta din copilăria timpurie. FSE Plus reprezintă un instrument pe care cetățenii îl uh, pot uh, vedea la prima mână cum uh, contribuie la atingerea coeziunii sociale. Am încredere că prin angajamentul celor doi colegiuitori, Uniunea Europeană va putea să se ridice la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri când vine vorba de viitorul CFM. Vă mulțumesc pentru munca neostoită și vă mulțumesc că, că dosarul a trecut atât de repede. Felicitări tuturor acelora care au luat parte la realizarea acestui dosar și, bineînțeles, mai ales raportoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum are cuvântul raportoarea doamna Lope Fontanie. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vreau să mulțumesc uh, colaborării dintre colegi și care au făcut ca negocierea acestui raport s-a făcut foarte repede. Mulțumim uh, comisiei. Am avut un timp scurt, dar avem un text solid, echilibrat ceea ce a fost posibil datorită faptului că toți am avut un singur obiectiv comun îmbunătățirea socială a Europei. Astfel am evitat poziții opuse ca să ajungem la cel mai bun consens cu putință. Știu că toți am cedat asupra unor puncte, dar cred că acordul de la Comisia Ocupării Forței de Muncă va fi util pentru cetățenii europeni, indiferent de unde trăiesc pentru a îmbunătăți coeziunea economică, teritorică și socială, fondul se aliniază la obiectivele pilonului social și cu articole din tratatul de funcționare. Deci va ține cont de realitățile teritoriale care există în interiorul statelor membre și între statele membru, cum ar fi <clears throat> fenomenele de despopulare. Avem două mesaje clare. În primul rând, cetățenilor Cetățenii europeni sunt principalii, principala preocupare a Uniunii Europene. Deci vom dori să le îmbunătățim condițiile de viață. Și al doilea mesaj se adresează Consiliului. Parlamentul European a făcut ce avea de făcut. Noi am dat roade și dacă se aprobă raportul, așa cum sper, suntem gata să începem negocierile. Ca raportor știu că e greu, sper că președinția română va, își va uh, aproba mandatul în timp uh, clar pentru a începe negocierile și ca majoritatea colegilor să avem un raport pe care să-l votăm în acest legislativ. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult raportoarei. Cred că putem să vă felicităm deja asupra naturii dezbaterii. Discuția se închide, se va vota mâine și trecem acum la următorul punct, ultimul. Mai avem o jumătate de oră pentru acest lucru. Este vorba de raportul Pascal Arimon privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană Interreg. Vreau să vă rog ceva stimați colegi. Voi permite vorbitorilor să ia uh, cuvântul la intervențiile spontane, cei care n-au luat cuvântul înainte. Vreau să acceptați acest lucru. E foarte târziu, avem 29 de minute și Trebuie să terminăm la 11.23, ceea ce e foarte târziu. Îi dau cuvântul lui Pascal Arimu. Aveți cuvântul. Ja, sehr geehrter Präsident, werte Frau Kommissarin. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate colege și colegi, am uh, urmărit cu mare atenție votul uh, din Camera Comunelor din Marea Britanică și am văzut cum uh, acordul uh, negociat a fost uh, zdrobit cu mare majoritate. Brexit înseamnă și cooperare transfrontalieră. Uh, îmi cer scuze, uh, Brexit ar pune capăt cooperării transfrontaliere, practic ce înseamnă Interreg. Programul Interreg a fost înființat în 1990 și contribuie de atunci ca în multe regiuni transfrontaliere uh, să se, ca multe regiuni transfrontaliere să se transforme în regiuni comune. Lucru foarte important pentru că obstacolele, mai ales cele care există în mințile oamenilor, trebuie depășite etapă cu etapă. Iată de ce acest raport este atât de important, mai ales la nivel simbolic. În negocierile numele Parlamentului am uh, consolidat ideea promovării cooperării transfrontaliere am avut 946 de amendamente care au fost apoi uh, filtrate în 46 de amendamente de compromis care au fost adoptate cu unanimitate de toate partidele. Deoarece, pentru că acesta a fost un pic la motivul tuturor, uh, regiunile transfrontaliere nu trebuie să fie căi fără ieșire, ci din potrivă trebuie să contribuie la dezvoltarea Europei. Iată de ce raportul nostru Interreg este opusul izolării. Prin raportul nostru uh, transmitem un uh, mesaj clar uh, Comisiei pentru ca volumul total de finanțare de 8,4 miliarde să, să stabilească finanțarea la 8,4 miliarde pentru viitoarea uh, perioadă de finanțare. Mm, știm că bugetul va fi definitivat, noi însă am prevăzut un buget sporit de la 11,5 miliarde. Este important ca cooperarea transfrontalieră să se realizeze fără reduceri. Este clar, e foarte important, nu trebuie să existe reduceri bugetare pentru că cooperarea transfrontalieră este deosebit importantă pentru Uniunea Europeană, mai ales când acum se vorbește adesea de înființarea de noi granițe chiar dacă nu există granițe fizice, există în continuare, pentru că cei care vin în Europa, în primul rând, își dau seama ce merge și ce nu, și mai ales oamenii din frontiere, de la frontiere își dau seama. Uh, adesea, proiectele transfrontaliere găsesc soluții pentru regiuni întregi. Acest proiect include inițiative de care Europa are nevoie pentru noi a fost de asemenea foarte important uh, să simplificăm finanțarea proiectelor uh, transfrontaliere. A fost important pentru noi să se suplimenteze finanțarea. Important a fost ca promotorii proiectelor să nu fie nevoiți să-și modifice structura la fața locului, pentru că acesta a funcționat de ani buni și de ce ar trebui acum modificate dacă au dat roade. Pentru noi, de asemenea, a fost important ca aceste microproiecte de la om la om, people to people, care simplifică cooperarea transfrontalieră a asociațiilor, să fie normele aferente simplificate. Mă bucur că am reușit să scriem un text orientat înspre practică care nu are nimic de-a face cu turnul de și Europa. Am cooperat foarte bine cu Comitetul Regiunilor și cu Comitetul Economic și Social contro- controlele și toată hârțogăraia care reprezintă adevărată povară pentru multe organizații trebuie reduse. Trebuie să facem acest lucru și cred că propunerile comisiei merg aici pe drumul cel bun. Am stabilit criteriile astfel încât să fie deschizătoare de drumuri, să fie orientate înspre viitor. Cu alte cuvinte, vorbim de promovarea IMM-urilor, schimbările climatice, toate de toate aceste aspecte, criteriile trebuie să țină cont. Iată de ce programul Interreg trebuie definit ca simbol. Dacă um, o agenție de publicitate ar trebui să realizeze un film despre Europa, ar trebui să uh, prezinte și proiectele Interreg. Domnul președinte intervine, ne cerem scuze, dar nu prea mai avem timp. Acum, în uh, numele Comisiei Deve are cuvântul doamna Teoharus. Ea ar trebui să ia cuvântul, însă nu o văd în sală, așa că îi dau cuvântul doamnei comisar uh, Tyson. De vă rog. Mulțumesc uh, încă o dată, domnule președinte, că îmi dați încă o dată cuvântul. În numele Comisiei Europene vreau să mulțumesc domnului Arimo, raportorului și raportorilor din umbră, pentru calitatea raportului și pentru susținerea permanentă față de cooperarea teritorială europeană Interreg. Comisia laudă Comisia pentru Dezvoltarea Regională pentru că a lucrat foarte repede în acest orar, foarte, în acest program foarte strâmt trebuie să fim gata în momentul în care începe următoarea perioadă de programare. Suntem convinși că veți menține importanța acestui uh, dosar și veți începe negocierile foarte repede. Este cu atât mai important cu cât coeziunea teritorială uh, europeană este în esența proiectului european. Trebuie să trecem dincolo de ă, granițe pentru a face față provocărilor comune. Sunt niște elemente noi în propunere și anume arhitectura programelor pentru a reduce fragmentarea și suprapunerea, deci să sporim impactul asupra teritoriilor cărora li se adresează programele. Subliniem importanța domeniilor funcționale, cum ar fi bazinul marin și în același timp Ideea este să menținem cooperarea uh, bilaterală sau uh, cross transfrontalieră în domeniul maritim. Vrem să întărim dimensiunea strategică a viitoarelor programe și să le legăm de cadrele strategice existente și de inițiativele politice. Și în cele din urmă vrem să simplificăm cadru radical pentru a dedica mai puține resurse sarcinilor administrative și de control și să ne concentrăm pe rezultate și pe impactul real. Comisia apreciază faptul că ați înțeles acest efort de simplificare și face apel să colaborăm ca să menținem aceste măsuri de simplificare. Programul Interreg, cooperarea transfrontalieră, se vor concentra mai mult decât înainte asupra cooperării instituționale pentru a rezolva chestiunile transfrontaliere și pentru a investi în servicii comune de interes public. Prin aducerea în față, scoaterea în față a cooperării teritoriale europene, putem întări acest lucru și o putem duce la un alt nivel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, doamna comisar. Și acum, pentru Comisia Cont, are cuvântul domnul Cont. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colege și colegi. Eu sunt, uh, eu provin din uh, regiunea Rinului, aici trăiesc 4 milioane de cetățeni germani și belgeni și de ce atât de important să avem aceste regiuni Interreg? Pentru că Interreg depășește frontierele, cooperarea universităților, piața muncii transfrontalieră, multe programe pun la oaltă oamenii și oamenii se simt bine. Și iată ce așteptăm din partea Europei, că Europa să ne face să ne simțim bine. E important pentru noi, uh, ca Parlamentul European, să cerem mai multe fonduri pentru aceste programe, pentru că nu vrem doar ca programele uh, deja confirmate să continue, ci vrem să extindem rețeaua acestor programe pentru ca Europa să continue să crească. În calitate de raportor pentru Comisia de Control Bugetar, e important să scot în evidență cât de important este să se reducă efortul administrativ, pentru că administrația solicită mai mult timp decât programul uh, în sine și atunci Oamenii, bineînțeles că nu se mai simt atât de bine. Vrem să îi convingem pe oameni și că Europa să-i facă să se simtă bine. Iată de ce trebuie să încurajăm acest gen de programe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum uh, pentru Comisia pentru Cultură și Educație, cuvântul doamna Miții. Sur President, Comisariu, instrumente financiare, li umam msemmija. Uh Domnul președinte, domnule comisar, instrumentele financiare menționate în acest raport sunt deosebit de importante când e vorba de dezvoltare regională, cultură, educație și Uniunea Europeană în general. Sunt uh, chestiuni esențiale dacă într-adevăr dorim o Europa <clears throat> care să ofere șanse egale tuturor cetățenilor, indiferent de originea acestora. Cultura și educația sunt deosebit de importante dacă vrem să eliminăm frontierele. Prin urmare, avem nevoie de fonduri suficiente în acest sens. Raportorul a lucrat foarte bine, dar e nevoie de un accent suplimentar pe educație, pentru că aceasta sporește competitivitatea tuturor regiunilor europene. E nevoie să transmitem un mesaj comun. <clears throat> Toți cetățenii sunt egali, indiferent de origine. indiferent de frontiere, indiferent de cultură, indiferent de limba pe care o vorbim, oportunitățile trebuie să fie aceleași. Mulțumim foarte mult. Din partea PPE urmează domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului, domnule Arimon și doamnei comisar Tyson. Cred că astăzi Este un moment extrem de important. Nu este un element al trecutului, ci este un element foarte important pentru viitor. Sunt domenii care nu sunt așa de despopulate, în care oamenii pot să colaboreze. Ne gândim, de exemplu, la Marea Nordului. E nevoie de alte persoane din zona de graniță și înțelegem exact ce înseamnă și în anumite domenii, în anumite zone care nu sunt prioritare, eu știu cum ar fi în Scoția programul Interreg, a arătat că e posibil